morning. Good morning, dear colleagues. Stimați colegi, bună dimineața. Vă rog să luați loc. We got started this morning by 9 a.m. Am început azi dimineața de la ora 9 într-o sesiune comună cont și liber, într-o altă sală. Am devotat o oră întreagă directivei pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și am avut o dezbatere în care am prezentat un raport comun prezentat de ambii raportori, doamna Gresle de la Cont și eu însumi din partea Comisiei noastre libere. Însă acum ne reluăm lucrările exclusiv în Comisia Libe, ședința ordinară, în sala în care, iată, ne aflăm, așa încât v-aș solicita atenția deplină. Avem o ordine de zi încărcată în această dimineață și vă atrag atenția că votăm imediat după primul punct de pe ordinea de zi. Cei dintre dumneavoastră care și-au uitat, poate, cardul de vot, v-aș ruga insistent să trimiteți pe cineva să vă aducă acest card. Și eu sunt pe această listă a uitucilor. So, please. Vă rog, haideți să ne concentrăm pe ordinea noastră de zi și de, de toate trebuie să o adoptăm, nu așa? Trebuie să vă anunț câteva schimbări. Uh, raportul GAL asupra CEPOL va fi uh, avansat de la punctul 13 la punctul 5, va fi primul vot. Apoi vom adopta raportul Intveld, uh, accesul public la documente, cel de-al doilea vot. Apoi raportul Metzola, acordul internațional privind EASO, care a fost amânat pentru luni 24 februarie la Strasburg. Apoi va, vom avea o dezbatere a delegației libe în Bulgaria și um, domnul Stoianov și-a confirmat prezența. Punctul 18 de pe ordinea de zi este de asemenea uh, confirmat. Dacă nu aveți obiecții, adoptăm această ordine de zi. Da? Doriți să interveniți sau aveți o obiecție? Numărul 15 de pe vot, lista de vot. Vreau să semnalez că nu am o listă de vot pentru punctul 15. Când a fost aceasta trimisă? Can you remind me what are you... Vă rog să-mi reamintiți despre ce vorbiți. E vorba de programul Pericles. Da, lista de vot a fost distribuită și vom vota și uh, acest text. Nu am primit o listă de vot, insistă domnul Gistra. Secretariatul va distribui o astfel de listă de vot, spune președintele. Domnule Claes. Excuse me, Președintele, vă rog să faceți liniște în sală. Domnul Claes. Domnule președinte, discutăm despre ordinea de zi sau despre comunicările președintelui? S-a pus o întrebare despre votarea programului Pericles. Este, vă confirm, este în uh, uh, lista textelor ce vor fi votate și înțeleg că ieri vi s-a trimis și o listă de vot pentru uh, acest punct. Eu am o întrebare referitoare la comunicările președintelui. Pot să adresez această întrebare? Da. voorbije eh, weken of, of missies die nog moeten plaatsvinden. Ja. E bine, au existat eh, diverse modificări în ce privește delegațiile în săptămânile din urmă am examinat alcătuirea delegațiilor pentru niște călătorii în Italia, respectiv Bulgaria. Și am observat că deputații non-înscriși au dreptul să participe la misiunea, la delegația în Italia. Și aparent acum s-a decis că sistemul Dante nu va mai fi uh, urmărit, urmat și Mă întreb de ce utilizăm acest sistem care discriminează uh, uh, grupurile politice mai mici și în special uh, neafiliații. În Italia, bună oară, ar fi existat uh, un interes ca neafiliații să poată participa. Dacă există niște reguli, acestea trebuie aplicate în mod unitar. Momentan, e limpede că regulile nu sunt aplicate. Vizita uh, Um, din Bulgaria. La vizita din Bulgaria participă domnul Schulz și spune că unii au făcut deplasarea în număr excesiv. De ce nu se aplică regulile? Președintele. Stimați colegi, avem un vot, majoritatea căruia sunt aici doar pentru vot. Uh, pot să vă spun că decizia a fost luată de coordonatori, așa stau lucrurile. Sistemul HUNT va fi redemarat în fiecare an. O majoritate a votat pentru asta. Am notat uh, observația dumneavoastră, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să vă explic care este regimul lingvistic de astăzi și îmi pare rău că trebuie să vă spun că nu va exista limba finlandeză, estoniană, malteză și croată în ședința noastră. Deci vorbim acum despre uh, raportul Iacolino, condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în cadrul transferului în, în aceleași companii și i-aș da de îndată cuvântul domnului Acună, raportorul, pentru a ne explica cum stau lucrurile. Stimați colegi, abia am încheiat un nou trialog cu Consiliul și Comisia și ne apropiem de încheierea acestui dosar deosebit de important completează pe cel adoptat în plenară chiar săptămâna trecută în ce privește lucrătorii sezonieri. În ce privește competențele specifice ale Comisiei Liber, am reușit să găsim puncte de acord cu celelalte două instituții și am rezolvat uh, problema cotelor în special. Textul e conform așteptărilor Parlamentului. În ce privește prerogativele și competențele Comisiei ECON, persistă unele dificultăți. Dar sunt pe cale de a găsi niște soluții adecvate, în special în ce privește acordurile bilaterale cu statele membre. Ne dorim o reglementare generală, aplicabilă și unitară pentru toate statele membre, tocmai pentru a respecta principiul omogenității. încercăm să găsim o soluție care dă garanții lucrătorilor calificați. Ne referim în special la cadrele superioare, care ar putea beneficia de un tratament eh, adecvat, echivalent Uh, cu tratamentul în statele membre în care vor fi uh, detașați în cadrul uh, unei multinaționale. Vorbim de lucrători din state terțe, deci, și în acest fel sperăm să atragem talente din state terțe în statele membre. E o prevedere ce ne permite să ameliorăm migrația legală, în special pe piața muncii ne mai rămâne câte ceva de făcut pentru a avea în față un text care să ne convină cât mai mult. Mulțumesc, spune președintele. A fost o prezentare scurtă a situației după trialogul din această dimineață. Și aș trece de îndată la vot, pentru că majoritatea colegilor pentru asta au venit. Avem ceva voturi. Haideți să nu mai întârziem. Și începem, cum vă spuneam, începem cu raportul GAL. Modificarea deciziei de instituire a Colegiului European de Poliție, CEPOL. Începem. Amendamentul 8. Respingerea propunerii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Atunci trecem la amendamente. Compromisul 3 cu vot pe părți. Partea 1. S-a solicitat vot electronic. Trecem direct la votul electronic. Doamna Zipel. Frage, weil wir gerade diese Woche darüber Am o întrebare, domnule președinte, pentru că săptămâna aceasta am discutat și am spus că în viitor votul prin apel nominal trebuie să fie posibil. Și mă întreb de ce astăzi reluăm această discuție. Regulamentul interior nu prevede acest lucru. Președintele, un număr de uh, colegi pot solicita uh, un vot uh, prin apel nominal, însă pe acest compromis 3, într-adevăr, astfel de cerere a fost înaintată. Iată de ce procedăm astfel. Partea întâi la compromisul 3. Vot deschis. Vot electronic deschis. One PP too many. Two PP. doi colegi de la PP au votat în plus. Okay, now we got them. Now the vote is... Votul e acum închis. 34 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Acum, partea a doua. Vot electronic deschis. Iarăși un vot în plus. Votul e acum închis. Și 40 pentru, 6 împotrivă, se adoptă. Trecem la partea a treia. Vot deschis. Votul e acum închis. 32 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Prea bine. Trecem mai departe. Câteva amendamente devin caduce. Trecem la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Acum considerentele. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 21 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 22 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 23 din nou, vot pe părți, partea 1 de la 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Partea a doua devine caducă. Mai departe. Amendamentul 4 pentru Împotrivă. abțineri, se adoptă. 5 pentru, nu, din nou, amendament caduc. 6 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 e caduc și trecem la votarea textului astfel modificat, Votarea electronică, vot deschis. vot închis. 34 pentru, 14 împotrivă, obținere, se adoptă. Și acum votăm mandatul pentru a lansa negocierile cu Consiliul. Avem nevoie de majoritate calificată. 31 de voturi pentru se adoptă, mai puțin pe respinge. Vot electronic deschis. Vot închis. Și 36 pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri. Prin urmare, putem demara negocierile. Doamna Gal, doresc să mulțumesc doamnei Gönț, raportorul din umbră și întregului secretariat, în special unui gay care a fost foarte uh, profesionist și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Let me announce the following vote, which is public. Președintele, acum votăm accesul public la documente, raportul doamnei Intveld. și amendamentul 72 a fost retras, deci nu va fi supus la vot. Amendamentul 37, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doriți verificare electronică? Prea bine. Vot deschis. 37. Vot deschis. Votul e acum închis. 28 pentru, 19 împotriva, 2 abțineri. Se adoptă. 38 pentru. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Pentru mine nu a fost prea clar. verificarea electronică. Votul e deschis. Votul e acum închis. 26 pentru, 21 împotriva. Se adoptă, deci. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Se adoptă 45 pentru. Împotriva țineri se adoptă 46 pentru.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 abțineri, respins. 56 pentru, 57 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru împotrivă. abțineri, se adoptă. 61 pentru împotrivă. abțineri, respins. 62 pentru împotriva abțineri se respinge 63 pentru împotriva abțineri se respinge 64 pentru împotriva abțineri se respinge 65 pentru împotriva abțineri se adoptă 66 pentru împotriva abțineri se adoptă 67 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 72. Pentru scuze, a fost retras, cum spuneam, 73-74 merg împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 78 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 80 pentru, împotriva, abțineri, respins 81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 82. Doriți verificarea electronică la 81? Prea bine. Amendamentul 81, vot electronic deschis. Votul e acum închis. 23 la 23 cu 3 abțineri înseamnă că e respins. fără rău. Deci trecem la 82 pentru împotrivă abțineri respins. 83 cine pentru împotrivă abțineri se adoptă 84 verificare bine Verificare electronică la 83, vot electronic deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Și acum trecem la 84. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Desigur, verificarea electronică, dacă doriți. Votul e deschis. Votul e închis. Și e respins. Iarăși 24 la 24. Trecem la considerente. Acum amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e limpede. Haideți să verificăm electronic. Înainte de a țipa, verificarea, haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e acum închis. 29 la 21 se adoptă. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotriva? Abține. Respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Vă rog, ridicați-vă mâinile. Grupul Social și Democrat. Se adoptă? Da. Doamna Inver, nu e limpede. Votăm la amendamentul 4. Haideți mai bine să verificăm electronic amendamentul 4. Vot electronic deschis. Mie mi s-a părut că e adoptat, dar n-am văzut deloc mai ridicată de la S și D. Cred că e adoptat, dar hai să vedem. Vot electronic închis. Într-adevăr, 36 la 14 se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru Cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentele 9 și 10 merg împreună. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, respins. Verificare electronică din nou la amendamentele 9 și 10. Vot deschis. Votul e acum închis. 26 la 25 și se adoptă. Ca atare, amendamentul 11 devine caduc. Votăm amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e limpede verificare electronică. Vot deschis. Vot închis. 27 la 24 se adoptă amendamentul 13. Cine pentru? Împotriva? Abțineri. Nu e limpede. Vot electronic la 13. Vot deschis, vot închis. 18 la 33, clar respins. Vă rog să vă ridicați mâinile, altfel lucrurile nu sunt limpezi. Trecem la amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificare electronică. Amendamentul 14. Vot electronic deschis. Vot închis. Și se respinge. Trecem la amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Din nou verificare la 15? Haideți să verificăm. Vot deschis. Vot închis. Și 29 la 22. Se adoptă amendamentul 16. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 17 am votat deja pentru că este identic cu amendamentul 18. Acum votăm la 19. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. 21 s-a votat deja, 22 la fel, 23 la fel și trecem la 24. Cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge 25 pentru, împotriva, abțineri respins 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 28 pentru, împotriva, abțineri respins 30. Nu. 29 nu e caduc, încă e pe listă. Haideți să votăm. 29. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă 30 pentru. Împotriva abțineri respins 31 pentru. Împotriva abțineri respins 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 33 pentru. Nu, verificare electronică la 32. Vot electronic deschis la 32. Votul e acum închis. Vot închis și 29 la 22 se adoptă. 33. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 34 pentru. Doriți verificare și la 33? Da. 33. Nu asta ați spus? Verificare electronică la 33. Pot deschis. Vot închis. 24 la 25, respins. Amendamentul 34, cine pentru? <coughs> Împotrivă, abțineri, respins. 35 a fost votat deja. Devine caduc. 36. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Ansamblul textului astfel modificat. Votare electronică. Vot deschis. Votul e deschis. Vă rog, votați. Ați terminat? Domnul Michel? cinci persoane nu votează pentru un motiv sau altul. Vă rog să votați. Votul e acum închis. Și 26 pentru, 18 împotriva, 7 abțineri. Deci, raportul se adoptă. Vă mulțumesc. Mulțumim și doamnei Intveld. We're voting on the proposal for a regulation establishing European Acum votul care vizează parchetul european, stabilirea acestui, inventarea acestui birou. Raportoria Colino, Salvatore. Avem o modificare la lista de lot 11E este acoperire compromisul 11.8. Uh, 11 este acoperit de compromisul 18. Amendamentul 27 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. O serie de amendamente devin caduce odată ce am votat acest compromis și atunci mergem direct la 4 pentru împotriva abțineri se adoptă și mergem tocmai la 35. Cine este pentru? La 35, vă rog. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm 35. Am deschis votul la 35. Votul s-a închis. S-a respins. Mergem la 34. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri respins. O 128 pentru, împotriva abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 acum pentru, împotriva abțineri respins. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm 52. Am deschis votul. Votul s-a închis. 25 la 20 se adoptă așadar. Jurii 1 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru împotriva abțineri respins. 56 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 56. 56. Acum verificăm 56. Am deschis votul. Votul s-a închis. 26 a fost respins așadar. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60, 60 vă rog, pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 9, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mergem tocmai la compromisul 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 2, pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru. Împotriva Abțineri se adoptă. Compromisul... A, nu. Verificăm la 86. Am deschis votul. Votul s-a închis. 21 la 24 a fost respins. Compromisul 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru. Împotriva abțineri. Nu e clar, verificăm. La 90. Votul s-a deschis. S-a închis votul. 40 la 5, e clar, e clar, dar vă rog să ridicați mâinile. Amendamentul 92 pentru împotriva, Abțineri. Adoptat. Vreți să verificăm? Verificăm. 92. Am deschis votul. Votul s-a închis. E respins. Așadar, suntem la compromisul 14. Uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 11. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 101. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 <clears throat> pentru Împotriva. Haideți să verificăm la 105. Cred că s-a respins. Votul s-a închis acum, dar vă rog frumos să ridicați mâna. Că nu... nu este sigur apoi. pentru că apoi trebuie să votăm și să vedem și pe ecran ce apare. 106 acum. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Buget 1 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Buget 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Verificăm, verificăm Buget 2. Votați acum, vă rog. Am închis votul. În 23 21 se adoptă buget 3 pentru, împotriva, țineri, respins. Doriți o verificare? Aveți dreptul? Aveți dreptul să o faceți. Bun. Buget 5. Pentru. Împotriva abțineri adoptat. Uh, jurii 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Jurii 5. Pentru Împotriva. Nu este foarte clar. Verificăm. Am, votat, am deschis votul la jurii 5. Votul s-a închis. 15 la 27. Asta e clar. Că a fost respins. Buget 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm buget 6. Facem o verificare. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Votul s-a închis. 25 la 18 se adoptă. Cont 2. Vot pe parți. Partea întâia. Nu. Nu. Partea a doua. Votăm partea a doua. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Cont 3. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Buget 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 11 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 110 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. Juri 7 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm. La jurii 7. Am deschis votul. Votul s-a închis. Mm, 19 la 24 a fost respins. Jurii 9 pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. Jurii 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. La jurii 10. Am deschis votul. Votul s-a închis. la 24, respins. Cont 5, pentru. Împotriva, Abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm. Cont 5. Am deschis votul. S-a închis. Respins. 18 la 25. Cont 6. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotriva abțineri, adoptată. Partea a doua. Verificăm partea a întâia. Acum deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă abțineri. La fel se adoptă nu, cont 10. Suntem la cont 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Cont 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cont 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Cont 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 111. 111 pentru, împotriva. Abțineri, dar haideți să verificăm. La 111 am deschis votul. Să vedem rezultatul. 23 la 20 se adoptă 112 acum pentru, împotriva, abțineri, respins. Cont 16, două părți. Partea întâia. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Mă rog, cine este pentru să ridice mâna? Bun. Împotriva Abțineri? Se adoptă. Verificăm, verificăm. La partea a doua de la 100, de la 16. Am deschis votul. Deci să vedem. S-a adoptat. Cont 17 acum pentru. Împotriva. Nu e foarte clar, deci verificăm. Am deschis votul la cont 18, votul s-a închis. Douăzeci unu la douăzeci. S-a adoptat. O sută treisprezece. Compromisul șaptesprezece, da. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și atunci mergem până la 116-125 sunt uh, votate împreună, sunt legate, se adoptă. 100 mm, nu citate și considerente compromisul 18 pentru împotriva abțineri adoptate. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Haideți să verificăm la 17. Domnule Albrecht, cu tot respectul față de echipa noastră care muncește din greu, numai deputații pot să ceară să se verifice electronic. Așa e regulă. Președintele, de câte ori spun și au avut cec, mă, am presupus că e vorba de un deputat care a cerut asta. Verificăm? De câte ori aud cec uh, sau verificare, eu o fac. Haideți să verificăm. Aveți dreptate, dar vom verifica. Și deci acum votăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Closed. Votul s-a închis. Am uh, votat la 17, amendamentul 16. Așadar, votul s-a închis, 21 la 21 respins. Acum suntem la 19 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Verificăm. La 19. Verificăm. Am deschis votul. Am închis. Mm, la 13. Foarte bine. Vă rog să ridicați mână. Știu că e obositor, dar altfel, ia uitați ce se întâmplă. Sau atunci verificăm tot timpul sistematic. Poate asta ar fi mai simplu, nu știu. Suntem acum la considerentul A, buget pentru. Împotrivă. Respins. Re... Considerentul B. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Considerentul C. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Considerentul A. Pentru. Potrivă. Abțineri. Respins. 20. Pentru. Potriva. Abțineri. Adoptat. 22. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru împotrivă, obțineri, se adoptă. Textul modificat astfel. Am deschis votul. Votul s-a închis. 34 mm, la 7 cu abținere. Felicitări, domnule Iacolino. Mergem acum la votul următor. Este vorba de raportul Coeiu cât privește granițele externe maritime, supravegherea acestora. Votăm. Acum, vot final pe textul negociat la trialog. Votăm prin vot electronic imediat. Am deschis votul. Votul s-a închis? Nu, nu încă. Nu încă. Ne lipsesc trei voturi. Vă rog, cineva a părăsit sala? Ce se întâmplă? Cartelele? Ce facem? Închidem votul acum? 35 la 2 cu 3 abțineri. Se adoptă foarte bine, domnule Coaio. Doamna Maria Gabriel, proiect de recomandare în ceea ce privește Azerbaijanul, nu s-au depus amendamente. Votăm acum acest uh, proiect de recomandare. A, nu, sunt două. Două, de fapt. Proiectul de recomandare. Votăm prima dată. Stați puțin, ce se întâmplă? Da, vot, vot, votăm și readmiterea în Azerbaijan. Asta votăm. Votăm acum și am deschis votul. S-a închis. 30 la 7 o abținere se adoptă și apoi a doua, tot de la doamna Maria Gabriel, e vorba de propunerea de recomandări și privește facilitarea acordării de vize. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 32 la 4, abținere. Foarte bine, doamna Gabriel. N-a mers? N-a funcționat. Votul s-a făcut, s-a adoptat. A, acum avem un alt vot. Raportor doamna Ustendia Semera, în ce privește reglementarea, în ce privește stabilirea programelor de asistență și de training pentru a combate contrafacerea în europeană. Dis. Votăm textul în forma sa actuală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci opt pentru, zero împotrivă, zero abțineri Unanimitate așadar se adoptă. Acum, raportul doamnei Tania Fayon în legătură cu țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Textul, negociat ca rezultat al trilogurilor, s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 4 împotrivă, o obținere. Se adoptă. Și trecem la raportul doamnei McIntyre, propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării. Rezultatul trilogurilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, două voturi împotrivă, 0 abțineri. Felicitări doamnei McIntyre și un ultim vot, proiect de rezoluție referitoare la viitorul politicii în materie de vize ca urmare a întrebării cu solicitare de răspuns oral. Este un vot, deci votăm textul în forma sa actuală. S-a deschis votul. And now closed. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, domne McIntyre. Am terminat voturile și trecem la punctele următoare de pe ordinea de zi. Avem acum punctul 19. Ok. We got now point 19. Please those avem așadar punctul 19. Cei care doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște. Please. right now. Hello? Please, those in the room, try to keep silent. Vă rog, părăsiți sala în liniște, dacă părăsiți sala, pentru a putea să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Trecem astfel la punctul 19, negocierile privind cadrul financiar multianual 2014-2020, lecții și perspective. Doamna raportoare Kinga Gunz ne va prezenta o evaluare, ne va prezenta amendamentele. Vă rog, vă rog, atenție. Doamna Gunz va lua cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Putem discuta foarte pe scurt. Am redactat un aviz pe baza diverselor dosare și opiniilor exprimate în legătură cu cadrul financiar multianual. Deci, după adunarea acestor opinii, nu am primit foarte multe amendamente, doar 13, Majoritatea dintre ele nu pun probleme și pot fi susținute. Poate că vom redacta un amendament de compromis. Un singur amendament ar putea să suscite o discuție sau ca grupurile să nu fie de acord între ele. Avizul doamnei, este vorba de amendamentul doamnei Lambert. Gru, linia grupului său a fost diferită în uh, utilizare în timpul negocierii pachetului pentru azil. Și dumneavoastră propuneați sau spuneți, uh, regretă că Comisia și Consiliul au uh, sugerat utilizarea fondului pentru azil și fondul în legătură cu sortisanții din anumite state Este vorba așadar de utilizarea Fondului pentru Migrație și Azil și Fondului de uh, Securitate Internă pentru a finanța acțiunile din statele terțe. Așadar, acest amendament, numărul 5, uh, este singurul care ar putea să pună probleme. Celelalte nu sunt controversate și pot fi votate luni, lunea viitoare la Strasburg, când vom avea sesiunea de vot. Mulțumim, doamnă Gönz, pentru explicarea amendamentelor. Domnul Jean Lambert dorește să intervin. Doamna Jean Lambert? Da, vreau să subliniez că amendamentul 5 pe care l-a menționat doamna Gânț, acolo punctul pentru noi nu este, în speci- nu este necesar conținutul dosarului. De vreme ce Comisia și Consiliul au făcut propunerea respectivă, noi considerăm că Parlamentul nu a avut posibilitatea de a contesta propunerea. Deci Parlamentul probabil că ar fi avut, s-ar putea să fie avut acea, același aviz, însă, datorită felului în care s-au făcut lucrurile, s-au luat o serie de decizii în cadrul cărora Parlamentul nu a putut să chestioneze deciziile luate de Comisie și Consiliu. Acest lucru ne preocupă pe o serie dintre noi, deci lipsa opțiunii contestării deciziilor luate de Comisie și Consiliu. Deci este, nu este vorba de conținut, ci de forma în care s-au făcut lucrurile. Mulțumim, doamnă Lambert. Din partea Comisiei, doamna Belinda Pike. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că îmi dați ocazia să comentez. Știu că acest punct de pe ordinea de zi este ca raportoarea să indice abordarea amendamentelor. Salutăm intenția de a trage învățăminte din, um, urma negocierilor pentru CFM este foarte util pentru că va trece ceva timp până la următoarele negocieri și trebuie cu toții să uh, învățăm din felul în care a decurs procesul negocierilor și felul cum s-au comportat cele trei instituții. Salutăm această inițiativă. Aș face însă două, câteva remarci. În primul rând, rezoluția dă impresia că s-a făcut o diferențiere în felul în care Comisia a furnizat informații Consiliului și, pe de altă parte, Parlamentului. Nu este opinia noastră. Am fost foarte minuțioși și ne-am asigurat că aceleași informații au fost transmise atât Consiliului cât și Parlamentului în legătură cu fondurile. Am încercat să purtăm un dialog concomitent cu cele două instituții și, ca șef al echipei de negocieri, am, eh, m-am asigurat că am transmis aceleași informației Secretariatului Libe și președinției Consiliului în același timp pentru a arăta abordări în legătură cu reducerile. Consiliul a dat curs acestor informații, însă dacă Comisia Libe nu a dat curs acestor informații, a fost opinia Comisiei Libe, însă noi ne-am asigurat că orice informație transmisă Consiliului a fost transmisă concomitent și Parlamentului. Știu că au fost negocieri dificile, însă vă rog înțelegeți că am încercat din toate puterile să transmitem informațiile, aceleași informații concomitent tuturor. Uh, ne-am întâlnit și cu raportorii individuali, explicându-le diverse uh, scenarii de impact. În plus, câteva lucruri în legătură cu amendamentele, ținând cont de faptul că Parlamentul încă nu și-a dat votul final asupra pachetului. Deci, dacă, pachetul, dacă Parlamentul nu este satisfăcut, um, mai există posibilitatea de a reveni asupra cadrului financiar multianual pentru afaceri interne. Noi sperăm că va exista un vot pozitiv pe acest text care este acum în discuție de este juriștii lingviști. Însă, în legătură cu amendamentul doamnei Jean Lambert, Propunerea Comisiei din 2011 în legătură cu CFM explica de ce consideram că în cadrul limitelor era relevant să uh, folosim acest, uh, aceste finanțări interne atunci când uh, erau susținute politici interne. Nu era vorba de duplicarea eforturilor făcute de fondurile externe la dispoziția Uniunii. Parlamentul European a avut ocazia să voteze asupra acestui text în momentul în care am intrat în trilog și temeiul juridic pentru această finanțare este același temei juridic pe care îl veți vota la plenarea din martie. Nu sunt de acord cu amendamentul 6, unde amendamentul spune că, conform tratatului, articolului 290, aceste programe naționale și CFM pot să fie adoptate prin acte delegate. Nu este opinia uh, Comisiei, inclusiv a Serviciului Juridic. Nu, nu am văzut niciun aviz juridic din partea Parlamentului în acest sens. Am discutat mult timp problema, însă articolul la care faceți referire specifică foarte clar că uh, actele delegate sunt de aplicație generală pentru a suplimenta și amenda prevederi legislative. În aceste programe naționale, ele nu pot să fie considerate în această categorie și Parlamentul nu a acceptat asemenea decizii pentru mm, programe pentru fonduri de gestiune și nu cred că este acceptabil să acceptăm o asemenea aplicare în cazul acestui fond pentru afaceri interne. Încercăm să ne asigurăm că termenul de adoptare a acestor fonduri să, să nu ducă la o întârziere a adoptării programelor naționale sau a programelor de lucru anuale. Vrem ca fondurile să devină operaționale chiar în acest an și mă bucur că la Comisia Liber veți audia pe domnul Mancevici în legătură cu pro- progresul acestor politici în statele membre după cum am convenit și după cum uh, arată și scrisoarea comis- doamnei comisar Manstrom către președintele comisiei dumneavoastră, comisia este foarte dispusă să vă informeze în mod regulat în, pe toată perioada CFM pentru a vă uh, a da informații, să asculte preocupările dumneavoastră și pentru a avea pe cât posibil un dialog structurat în legătură cu implementarea acestor fonduri. Vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Este, bineînțeles, rezoluția dumneavoastră, însă uh, sper că nu am dat impresia că Comisia are o relație privilegiată cu vreo altă instituție. Toate celelalte statele membre care au fost implicate în negocieri din partea Consiliului uh, sunt sigur că nu au avut impresia că Comisia este de partea lor în toate, pe tot parcursul negocierilor. Comisia a avertizat Consiliul să nu adopte poziții care să facă situația mai dificilă pentru Parlament. Am subliniat că trebuie să fie respectate tratatele și spiritul lor și că trebuie să fie respectat dreptul Parlamentului și în special al Comisiei dumneavoastră. Dăm cuvântul din noi, doamnei raportor, doamna Gânț. Vă mulțumesc în legătură cu unul dintre lucrurile menționate că este vorba de un raport al Parlamentului și al Comisiei Libe, de vreme ce nu am fost uh, implicate pe toată durata negocierilor, am fost implicate în anumite dosare, am menționat de la început că ceea ce puteam face este, era să-i consult pe colegi și acum, la redactarea raportului, raportul reflectă opinia tuturor celor care au fost implicați Uh, acum când există angajamente dezechilibrate din partea Comisiei în legătură cu informațiile acordate Consiliului și Parlamentului. Este un lucru pe care l-am auzit de la foarte mulți colegi. Aceasta a fost impresia lor. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și mm, pentru opinia dumneavoastră în legătură cu acest proces. Pot să vă spun că Consiliul nu a fost foarte deranjat de faptul că a primit uh, mai multe informații. Nici eu nu m-aș plânge dacă aș primi mai multe informații. Ar fi din contră. Dacă colegii noștri ar fi primit, uh, ar fi avut impresia că noi am primit mai multe informații, bineînțeles că nu ar fi exprimat opiniile exprimate în acest aviz. Este așadar impresia noastră a Parlamentului că informațiile primite de noi nu au fost aceleași apreciez poziția dumneavoastră, însă dacă Parlamentul are o impresie în acest sens și acest lucru este important pentru a se evita ca impresia să se repete în viitor. Așadar, cred că putem continua cu acest raport. Din câte îmi dau seama, poziția noastră este, beneficiază de o susținere largă. Am dezbătut extrem de mult uh, lucrurile legate de definiția actelor delegate și cele de, celor de punere în aplicare. Așadar, înțelegem poziția dumneavoastră, o acceptăm, însă vom continua cu raportul nostru bazat pe impresiile negociatorilor. Mm, doamne, doamne Lamberts, cred că avem cu toții impresia că procesul nu a fost considerat corect sau echilibrat în ace- din acest punct de vedere. Asta mi-au spus mulți colegi. Aveau impresia că exista deja un acord pregătit între Consiliu și Comisie și că Parlamentul nu a avut prea mult de spus în general în aceste negocieri. Apare însă problema menționată în amendament în legătură cu relațiile externe. Vă mulțumesc și mulțumesc Comisiei pentru opiniile exprimate. Deci putem să votăm luni. Am văzut că un alt reprezentant al Comisiei a ridicat mâna. Doriți să introduceți informații suplimentare? Puteți să aveți cuvântul și după aceea vom da din nou cuvântul doamnei raportor. Vă rog. Vă mulțumesc. De la Direcția Generală Justice aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu uh, dosarele pe justiție, deoarece acest raport vizează și aceste dosare. Aș mulțumi atât Consiliului cât și Parlamentului pentru negocierile constructive pe care le-am avut, care au uh, permis uh, aceste opțiuni până în 2018. Informațiile din partea noastră au fost uh, distribuite ambilor colegislatori. Lucrăm acum pe programele de lucru anuale, vom uh, emite cererile de ofertă și sunt introduse mecanisme de raportare pentru a ne achita de obligațiile anuale de raportare. Doamna Gânz. Mă bucur că sunteți și dumneavoastră aici pentru că a existat o diferență uh, substanțială în legătură cu dosarele interne și dosarele pentru justiție și am avut o experiență foarte bună în colocarea cu dumneavoastră. Ați avut o, din partea Comisiei o abordare foarte creativă și am putut să conlucrăm foarte bine atât cu Consiliul cât, cât și cu Comisia în, pe toată durata procesului. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că sunteți aici, nu v-am văzut mai devreme, așadar putem face o diferențiere între cele două tipuri de negocieri. Bun, am încheiat acum ordinea de zi. Uh, punctul următor de, la, de pe ordinea de zi era anunțat pentru ora 11.40, delegația Libe în Bulgaria. Raportorul ar trebui să fie aici. Raportul nu este însă prezent, așa, dar vă rog să uh, facem o pauză de 15 minute și reluăm lucrările la 11.40.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

Uh, I would like to welcome everyone. Aș dori să urez bun venit tuturor celor care s-au întors după scurta noastră pauză aș ruga de asemenea pe colegi să ia loc și haideți să ne continuăm ședința. Următorul punct pe ordinea de zi e delegația Libe în Bulgaria cu privire la situația sultanților de azil și a refugiaților, în special a celor din Siria, delegația din 20 și 22 ianuarie 2014. And we discuss it together with agenda for discutăm împreună cu punctul 21, întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată de domnul Stoianov. În primul rând, aș dori să îl rog pe domnul Engel, care a fost șeful delegației în Bulgarie, în Bulgaria, și doamna Guillaume a fost prezentă care, din păcate, nu poate fi prezentă astăzi aici și a dorit să fie prezentă, dar avea alte angajamente. Păi, îl rog așadar pe domnul Engel să ne relateze despre vizita în Bulgaria. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, am fost șeful delegației, aveam o șansă de 50%, de vreme ce delegația a constat din două persoane. Am reușit să ă, fim însoțiți însă de un număr destul de mare de colegi din Bulgaria. Nu știu cât de, dacă a fost distribuit raportul Așadar, voi sări peste cifrele și detaliile pe care le puteți găsi în raport. Am avut un program foarte plin în Bulgaria, care a inclus atât uh, evaluarea situației cu care se confruntă țara, în special în legătură cu influxul de refugiați din Siria, nu doar din Siria, dar în special din această țară. Am avut și ocazia să, exa- să vizităm elementele mai critice ale infrastructurii unde sunt cazate persoanele care ajung în Bulgaria. Totul trebuie plasat în contextul faptului că aceste persoane nu vor în mod necesar să vină în Bulgaria sau să rămână în Bulgaria. Ei vor să ajungă în Uniunea Europeană și, dată fiind poziția Bulgariei, din punct de vedere geografic, este evident că Bulgaria este unul dintre primele teritorii comunitare unde se ajunge atunci când vrei să intri în Uniunea Europeană. Și chiar dacă este incontestabil că Bulgaria nu este pregătită pe deplin să primească numere, refugiați în număr mare și persoane care au nevoie de protecție. Este de asemenea clar că atunci când apare o criză majoră, cum ar fi cea din Siria, care vine în urma crizelor anterioare, fluxul de persoane este atât de mare încât eu mă îndoiesc că oricare altă țară ar fi făcut față cu brio. Condițiile din Bulgaria nu sunt optime, se îmbunătățesc. Am avut posibilitatea să vedem acest lucru. Uh, se fac, uh, se întreprind acțiuni pentru a îmbunătăți condițiile la centrele de primire. Însă, dacă în viitor vor veni zeci de mii de noi uh, refugiați, Bineînțeles că presiunea asupra infrastructurii de primire va fi extrem de mare și vor apărea din nou probleme. Asta în contextul, contextul cifrelor la care ne referim. Este vorba de centre de primire care sunt gândite pentru maxim, să zicem, 5.000 de persoane din toate categoriile și știm că doar în Turcia au ajuns în jur de 750.000 de mii de sirieni, când știm că Libanul s-a confruntat cu un număr asemănător de persoane de refugiați din Siria și că milioane de sirieni sunt refugiați interni în Siria și că ei vor încerca la un moment dat probabil să traverseze frontierele pentru a ajunge în altă parte. Așadar, nu, după cum am formulat în concluziile raportului, uh, trebuie să spunem că ne vom fi confruntați cu o problemă europeană, pentru că nu are rost să punem vina pe Bulgaria că nu are uh, condiții de primire suficiente. Însă ar fi interesant să știm cât sirieni ar fi dispusă Europa să primească în cazul în care criza din Siria continuă și va continua. Este vorba de o imigrație uh, masivă. Unele state uh, își asumă câteva sute, Franța 500, țara mea își asumă 60 de imigranți din, din Siria. Aceste cifre, comparativ cu cifrele cu care ne confruntăm, sunt infime și ar fi foarte necesar ca la nivel european să ne reevaluăm abordarea globală în legătură cu securitatea și protecția. Criza va continua. Nu știm ce se va întâmpla în Libia mâine și în statele limitrofe. Așadar, ar trebui să ne pregătim mult mai bine pentru asemenea circumstanțe în care persoane vin împotriva voinței lor în Europa. Trebuie să fugă pentru că le este periclitată viața și că, pentru că nu, mai, nu a mai rămas nimic. Uh, teritorii civilizate, cum pretinde că este Europa, ar trebui să se mândrească cu faptul că au posibilitatea de a le acorda acestor persoane primirea de care au nevoie. Pentru a nu lungi foarte mult lucrurile. Misiunea noastră era destinată să evalueze condițiile și cum evaluează lucrurile. Condițiile nu au fost bune, dar evoluează pozitiv. Sunt și multe probleme cu care s-ar confrunta orice stat. Ce se întâmplă, de exemplu, cu aceste persoane odată ce părăsesc centrele de primire? Atunci când vi se acordă un anumit statut de protecție, în acest moment, Bulgaria se confruntă cu un număr de foarte mare de persoane analfabete. Nu, uh, Bulgaria nu deține formare pentru persoanele respective și de a, din acest uh, motiv nu pot fi, acești refugiați nu se pot integra pe piața muncii și în societatea bulgară. Integrarea respectiv reprezintă uh, o problemă majoră care este în curs de rezolvare, bineînțeles uh, foarte încet de către autoritățile bulgare, dar există încercări în acest sens. În cea, există de asemenea și probleme însoțiți, nu știm exact despre ce este vorba, erau minori însoțiți, dar și minori neînsoțiți. Noi nu am văzut minori neînsoțiți, și toată lumea cu care am vorbit spunea că nu văzuse pe nimeni care să fie un minor neînsoțit. Uh, se pare că există însă un centru specific de primire a minorilor. Uh, însă trebuie să acordăm o atenție mai mare condițiilor în care sunt primite, primiți acești minori. Un ultim element care de, arată ipocrizia Europei în aceste teme. Uh, bulgarii sunt uh, criticați pentru că au construit un gard la graniță. Bulgaria spune, și nu am putut să verificăm acest lucru, Bulgaria spune că este un teren dificil și chiar periculos dacă persoanele încearcă să traverseze frontiera în punctul respectiv. Am dedus că Bulgaria încearcă să își protejeze granițele, după cum cerem Bulgariei chiar noi în cadrul procesului continuu de aderare la zona Schengen. În același timp, condamnăm Bulgaria din motivul că Uh, împiedică refugiații să traverseze granița și să intre pe teritoriul său, care este obligația sa sub în dreptul internațional și Bulgaria răspunde că există puncte de traversare a frontierei legitime și dacă refugiații se prezintă la aceste puncte de traversare a frontierei și se prezintă ca atare ca refugiați, trebuie să fie procesați. Nu trebuie să o facă trecând un gard, care pe de altă parte există și în Grecia, însă Grecia nu este chiar atât de criticată uh, în legătură cu acest gard și Bulgaria este în schimb criticată uh, în timp ce nici măcar nu a început construcția acestui gard. Deci, este vorba de o localizare geografică dificilă. Bulgaria se confruntă cu presiuni migratoare care sunt mai mari decât presiunile cu care se confruntă orice alt stat uh, care nu are ieșire la mare în Uniunea Europeană. Este foarte important ca granițele să fie protejate, în același timp Există necesitatea de a permite accesul celor care necesită protecție internațională pe teritoriul bulgar și, în al treilea rând, obiect, nevoia obiectivă de a avea o abordare comunitară, pentru că nici un stat membru și în special, nici cel, unul dintre cele mai sărace state ale Uniunii nu ar putea să se confrunte cu asemenea presiuni migratoare cu care s-a confruntat Bulgaria în ultimele luni. În concluzie, Bulgaria a făcut eforturi semnificative pentru a îmbunătăți condițiile de primire a refugiaților. Încă nu este suficient, eforturile continuă Și eu m-aș bucura dacă exemplul ar, acesta ar fi luat ca un apel suplimentar. S-au făcut asemenea apeluri în legătură cu Lampedusa și în legătură cu Mediterana, în legătură cu farmaconisii, unde uh, un număr de persoane s-au înnecat în timpul unei furtuni, uh, și un ministru grec a făcut comentarii total inacceptabile în legătură cu aceste decese, însă Uniunea Europeană pare că nu se preocupă foarte mult în legătură cu aceste probleme. Se pare că celelalte state se bucură că cel puțin refugiații nu ajung la granițele lor. Însă noi, ca eurodeputați, ar trebui să condamnăm Uh, această atitudine, la fel cum condamnăm calitatea centrelor de primire într-un stat sau altul. Vă mulțumesc pentru acest uh, rezumat. A fost foarte clar în timpul acestei vizite cât de ambivalente sunt mesajele transmise să protejăm granițele pentru aderarea la Schengen, pe de o parte, și pe de altă parte să permitem accesul sau nu al, al solicitanților de azil însă de asemenea ca acești solicitanți de azil să nu ajungă în alte părți ale Europei și, într-adevăr, cum ați spus, o atitudine ipocrită, după cum am văzut și în criza migrației din Mediterană. După cum am menționat, am, vom discuta această problemă împreună cu întrebarea cu solicitare de răspuns scris a domnului Stoianov, care nu se referă la din câte știu, ați primit un răspuns între timp, nu-l primiseți la timp. Voi solicita comisiei, de asemenea, să rezume acest răspuns. Din câte îmi dau seama, domnul Ilicev a solicitat să ia cuvântul și, de asemenea, domnul Stoianov. Putem începe cu domnul Stoianov, de vreme ce el a fost inițiatorul întrebării. Aveți cuvântul председател. Действително на 16 октомври аз ходих. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe 16 octombrie am trimis această întrebare cu solicitare de răspuns scris Comisiei Europene și practic am inclus trei întrebări aici. Mie mi se păreau întrebări suficient de simple, așa încât Comisia să-mi poată răspunde rapid, dintr-o procedură accelerată. Am primit răspunsul pe 12 decembrie. După cum știți, intervalul de timp în care comisia ar trebui să răspundă este de 3 săptămâni. Acum pot să vă spun că sunt extrem de nemulțumit cu răspunsul primit, pentru că apar niște contradicții. În chiar prima propoziție din acest răspuns, găsesc o primă contradicție. Eu întrebam dacă Bulgaria a oferit, a trimis um, bani la fondul pentru uh, asistență Siriei și mi s-a răspuns că nu a existat un fond specific dedicat crizei siriene. Însă, apoi, intervine afirmația potrivit cărea Uniunea Europeană a acordat un buget de 243 de milioane de euro pentru Siria din fondul total de 943 de milioane. Nu e un instrument ad hoc, este un mecanism de intervenție extraordinar, sunt de acord. Însă eu cred că răspunsul pe care l-am primit e unul indirect și că comisia vrea să-mi explice că sunt incompetent, ori eu nu cred că această evaluare e corectă. Comisia mai spune răspunsul său că Bulgaria a acordat 300.000 de euro acestui fond. Câți bani au fost efectiv cheltuiți din cele 2 miliarde invocate? E bine, nu am primit răspuns Apoi am discutat cu doamna comisar Georgeva și mi-a spus că un astfel de fond există și că în calitatea dumneavoastră de comisar uh, administrează acest fond. Pe de altă parte, doamna comisar Malmström spune că nu există un alt fel de fond. Nu înțeleg de ce uh, doi comisari se contrazic reciproc. Am primit pe de o parte un răspuns scris și pe de altă parte am primit uh, un răspuns oral în cadrul unei conversații. Uh, prin urmare, am mai multe întrebări și ca atare, de ce trebuie să um, încetinim um, trimiterea unui răspuns, cât de dificil e să scrie o pagină. Comisia mi-a uh, oferit câteva clarificări în măsura în care a fost uh, posibil, dar nu mi-au răspuns la timp și acest lucru pentru mine uh, E o dovadă în plus a faptului că nu se caută răspunsuri obiective, ci îmi răspundeau mie ca membru al delegației bulgare, o persoană uh, nesănătos de curioasă. Și aș vrea să înțeleg totuși ce e cu acești bani, cu acest fond de aproximativ 2 miliarde. Aș vrea să știu cum au fost cheltuiți banii. În mod evident, Bulgaria a contribuit la acest fond și uh, discutăm de una dintre, uh, dintr un dintre statele membre cele mai sărace, cu uh, pensii de maxim 100 de euro pe lună. Mm, ce s-a făcut, deci, cu uh, fondurile alocate de țara mea? Uh, o altă întrebare, practic două, două întrebări suplimentare pe care aș vrea să le lansez. Uh, pe de-o parte, îi mulțumesc domnului Engel pentru um, devotamentul său, însă Bulgaria trebuie să-și protejeze propriile granițe. Uh, are o poliție care să facă acest lucru, dar acestea sunt și granițe ale Uniunii Europene, nu doar granițe ale Bulgariei și iată de ce. Am promis Uniunii că vom păstra aceste granițe sigure. Întrebarea mea e următoarea. E limpede că majoritatea refugiaților, nu știu cât sunt Ehm, într-adevăr, mai mult sau mai puțin 1200, haideți să spunem că nu sunt sirieni și că nu sunt într-adevăr refugiați. Bulgaria este mereu criticată se spune că potrivit legislației internaționale, aceste persoane nu pot fi respinse. Însă cum poți evalua la graniță dacă o persoană este un imigrant ilegal sau un refugiat? Bulgaria deci trebuie să se organizeze în așa fel încât să trimită aceste persoane la puncte de control a frontierei pentru a evalua cine poate intra cu statul de refugiat și cine trebuie respins ca imigrant ilegal. Uh, o altă întrebare uh, ridicată de mulți colegi se referă la articolul 33, doamna comisar Malmström s-a referit de asemenea la acest lucru. Președinta, uh, este foarte important să auzim opinia comisiei. Domnul Stoianov, e ultima mea întrebare, voi încheia. Însă mi-aș dori și un răspuns clar. Uh, Cel 33 от uh, regulament Dublin 2 vorbeam de articol 33 din Dublin 2. Colegii mei bulgari au spus că nu putem activa acest articol și eu nu înțeleg de ce. Pentru că e modalitatea de a demonstra solidaritate într-o criză Mm, Bulgaria va proteja frontierele, însă aș vrea să știu care sunt modalitățile de a activa această procedură potrivit articolului 33. Vă rog să îmi explicați. Vă mulțumesc. Maci. Președinta. <clears throat> Domnul Ilce acum și apoi Comisia va răspunde la aceste întrebări dificile. Domnule Ilce, eu sunt foarte satisfăcut de acest raport pentru două motive. E o idee a mea mai veche uh, privitor la situația din Bulgaria, mm, anume că ea trebuie observată, analizată și informația apoi uh, împărtășită în Comisia Libe, dar și într-un context eventual mai larg. Eu mă așteptam la o escaledare a problemelor din Bulgaria ca reflectare a a problemelor care, iată, sunt la granița țării noastre. Această delegație, la care am participat cu domnul Engel, a, fost, a, a, a avut un succes. Și dovezile acestui succes se află în raport. Ne-am întâlnit cu uh, personalități cheie din legislativul și executivul bulgar, uh, cu diverse instituții, puteri și autorități. Raportul e detaliat, inclusiv și doresc să-i mulțumesc domnului Engel Apreciez efortul dumnealui de a fi foarte răbdător, dar și foarte eficace. Iar raportul va fi uh, important în uh, eforturile uh, și discuțiile uh, aici la Parlament. Trebuie să repet, raportul dă exa- exemple, are multe detalii și concluziile sunt pertinente și permiteți-mi să dau câteva detalii. Uh, Trei puncte. 1. Legislația din Bulgaria. Raportul o spune. Legislația din Bulgaria are nevoie de ameliorări suplimentare și schimbări, în special uh, referitor la articolul 35 din uh, legea referitoare la azil și migrație din Bulgaria. Acest uh, articol și alte texte conexe solicită ca o țară, acceptând potențial refugiați, imigranți și în special minori neînsoțiți. Deci o astfel de țară trebuie să facă toate eforturile pentru a reunifica familia în cauză. Vorbim acum de 192 de minori neînsoțiți în Bulgaria și trebuie să calculăm provocarea cu care ne vom confrunta, cu care se vor confrunta autoritățile bulgare, dacă încercăm să reunim aceste familii. Asta ar însemna aproximativ 600 de rude ale acestor minori care ar trebui să-i însoțească. Iată un nou semnal uh, de alarmă, atât pentru noi cât și pentru autoritățile bulgare. Acum, gardul la granița între Bulgaria și Turcia cred că um, evaluarea domnului Engel din raport oferă un răspuns de plin. Nu e vorba de un uh, zid între două state vecinate, nu e în niciun fel o provocare între cei doi uh, vecini, ci pur și simplu încercăm uh, trecerea riscantă a frontierei și canalizarea fluxului de trecere a frontierelor la punctele vamale dedicate. Uh, trecerii la frontieră. Noaptea însă, printre patrule și pe distanța dintre două puncte de trecere a frontierei, sigur, se întâmplă diverse. În fine, ultimul aspect la care doream să mă refer. Raportul recunoaște eforturile autorităților bulgare de a proteja granițele externe ale UE. Nu trebuie să subestimăm acest aspect principiul de non-returnare trebuie uh, salutat și, în mod normal, nu trebuie să aducă prejudicii uh, și uh, nu uh, intervine în problema acestui cad. Iată care e modesta mea contribuție. Cred că raportul merită trimis și la celelalte comisii parlamentare, în primul rând a FED, și de ce nu înaintat și serviciilor juridice ale Parlamentului. Cred că toți colegi cred că toți colegii trebuie să fie la curent cu situația din Bulgaria. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta. Aș dori să îl rog pe domnul Pain de la comisie să răspundă preocupărilor și întrebărilor ridicate. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș începe cu întrebările domnului Stoianov și recunosc că, da, Comisia a răspuns cu întârziere întrebării cu solicitare de răspuns scris. Regretăm acest incident și vă asigur că luăm în serios solicitările dumneavoastră și facem tot ce ne stă în putință pentru a respecta termenele limită. Uneori însă uh, răspunsul trebuie să primească informații din partea uh, mai multor servicii ale Comisiei uh, și ne este greu să respectăm termenele și, din păcate, în acest caz, într-adevăr, am întârziat. Trecând acum la conținut. Sper că nu mai trebuie să discutăm aspectele terminologice în detaliu. Așa cum arătam și în scrisoare, nu există un fond specific UE anume creat pentru criza siriană, ci există cheltuieli din diverse uh, surse pentru a acorda asistență Siriei în diverse moduri. Iată de unde provine cifra de 2 miliarde, este totalul contribuțiilor UE uh, din diverse linii bugetare, dar și contribuții bilaterale din partea statelor membre atunci când au ajutat uh, autoritățile din Turcia, uh, Iordania sau Liban sau au acordat fonduri unor ONG-uri de pe teren. Cheltuielile UE deci cheltuielile din capitole bugetare UE s-au dus către uh, dezvoltare, uh, asistență umanitară și vorbim aici de uh, ajutor practic pentru țările învecinate Siriei și care au absorbit um, numărul de refugiați. Suma care a contribuit Bulgaria, e bine, nu poate fi cuantificată la nivelul UE, pentru că Bulgaria um, poate să fie oferit în mod direct, deci la nivel bilateral, unor țări învecinate Siriei uh, anumite sume și acestea, firește, nu au trecut prin Bruxelles, deci noi nu le putem cuantifica. Practic, am uh, răspuns uh, întrebării relative la finanțe. Uh, în întrebarea dumneavoastră inițială, vă refereați și la fonduri eventual primite de Bulgaria de la bugetul UE pentru uh, sprijinirea Siriei. Ei bine, nu au existat astfel de uh, sume. Totuși, între timp, de când v-am transmis răspunsul nostru, au intervenit și alte aspecte și pot să vă spun că echipe ale EASO sunt operative pe teren și susțin autoritățile bulgare. Și această misiune va continua cel puțin până în septembrie anul acesta. Am acordat susținere financiară de urgență Bulgariei pentru afaceri interne, fondul numit SOLID și asta încă uh, din cadrul financiar curent. Vorbim de circa 5,6 milioane de euro din Fondul European pentru Refugiați și aproximativ 4 milioane din uh, Fondul uh, European pentru Frontiere 80% din acești bani, uh, ca și acont, au ajuns deja uh, la autoritățile bulgare și mai există și uh, o jumătate de milion din Fondul European pentru Returnare. Acum, referindu-mă la aspectele mai generale care au reieșit din discuție, Comisia recunoaște uh, Uh, spusele domnului Engel și um, împărtășim preocupările um, referitor la presiunea exercitată la frontierele externe ale UE, în special în Bulgaria, în contextul crizei siriene. E adevărat, autoritățile bulgare au făcut mult, multe uh, în uh, colaborare cu UE, EASO, UNHCR. Situația însă riscă să se deterioreze în continuare. Uh, și ni se pare că uh, situația, mm, chiar dacă pentru un moment um, nu se înrăutățește, provocările persistă așa cum a arătat domnul Engel. <coughs> dată fiind situația uh, refugiaților și solicitanților de azil, um, cei care au primit statutul uh, de protejat internațional încă mm, nu au uh, mijloace concrete de a se uh, de a-și găsi o locuință. În referitor la articolul 33 din Dublin 2, e limpede pentru noi că dacă acest articol este activat și Comisia face o recomandare potrivit articolului 33, nu e vorba de a uh, învinovăți Bulgaria sau de a responsabiliza ci e o manieră de a recunoaște că există o problemă, o situație serioasă care uh, trebuie depășită. Ar fi un semnal puternic că Bulgaria nu este singură în această situație, ci că UE susține Bulgaria în această criză. Și s-ar face și o solicitare de susținere publică și care s-ar putea uh, uh, materializa în fonduri și uh, susținere operațională. <clears throat> Comisia a mobilizat asistență pentru Bulgaria și va continua să o facă. O decizie um, în ce privește o recomandare potrivit articolului 33 e luată în considerare și vom uh, vedea în ce fel Colegiul Comisarilor va decide în cele din urmă. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Vom avea un alt vot împreună cu Comisia Econ, așadar îi dau cuvântul din nou domnului Engel pentru a face un rezumat și pentru a reacționa, vreau însă să vă spun că a existat o propunere de a trimite acest raport afetului și al împărtăși împreună cu această comisie raportul. Cred că este o idee bună o să cer secretariatului, pentru că, bineînțeles, interesează și pe ei direct. Domnule Engel, aveți cuvântul pentru a trage concluziile? Și Așteptăm, bineînțeles, și pe ceilalți membri să vină la vot. Mulțumesc foarte mult! Nu vreau să uh, împiedic pe colegi să vină și să se instaleze. Vreau să mulțumesc comisiei pentru răspunsuri, mulțumesc pentru dezbaterea pe care am avut-o și Într-adevăr, ce pot să spun privitor la acest raport? N-am mare lucru de adăugat. Se pare că majoritatea celor vizați l-au salutat și mă opresc aici. Mulțumesc. Thank you, thank you again for, uh, for working on this issue. So before... Mulțumesc foarte mult că v-ați ocupat de acest subiect. Înainte de a încheia cu această parte din ședință, vreau să spun că data Următoarea este de 24 februarie, data în care ne vom întâlni, deci la Strasburg vom avea voturi, trebuie ca toată lumea să vină, iar pe 6 martie, dimineață, la Bruxelles ne vom întâlni din nou. Nu pe 6, ci pe 10. Se corectează doamna președintă. Și acum, după câte v-am spus și vedeți, avem o întâlnire comună cu Comisia Econ și va exista și un vot peste 5 minute împreună cu Comisia Econ. Mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră.